Uh, good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor. Bun venit. E o transmisiune în direct pe internet. E foarte important, așadar, să nu îi facem pe spectatorii noștri de pe internet să aștepte prea mult. E deja ora 3 și 10 minute și trebuie să începem reuniunea. Permiteți-mi așadar să vă spun că e un punct foarte interesant pe ordinea noastră de zi. În următoarea oră e vorba de o întâlnire cu președinția luxemburgheză. Și vizita domnului Mark Hansen, secretar de stat în Luxemburg care se ocupă cu cercetările. Vă putem spune, domnule ministru, că după vizita de care ne-am bucurat din partea prim-ministrului dumneavoastră în cursul dimineții, suntem extrem de mulțumiți de faptul că sunteți alături de noi. Vă ocupați nu doar de cercetare, sper, ci și de politică în materie de inovare, care e foarte importantă pentru noi. Poate în această perioadă mai mult decât în altele și la Comisia ITRA ne simțim uh, răspunzători de această chestiune și cooperăm foarte strâns cu Comisarul pentru Politica în materie de cercetare și inovare. Și acum a venit momentul să aflăm de la dumneavoastră prioritățile în legătură cu acest domeniu. În uh, perioada președinției uh, luxemburgheze. Vă invit așadar să luați cuvântul, să faceți observațiile introductive. Merci, monsieur le Vă mulțumesc, domnule președinte, estimați membri ai Comisiei ITRE, domnilor și domnilor. Cred că știți cu toții că pe 1 iulie Luxemburgul a preluat preile uh, președinției Consiliului European pentru a 12 oară. Permiteți-mi să vă prezint prioritățile președinției Luxemburgului în materie de cercetare, știință și inovare care vor contribui, sunt convins, la eliberarea investiții pentru creștere și ocuparea forței de muncă, una dintre cele șapte priorități din programul președinției luxemburgheze pentru al doilea semestru 2015. Aceste mari priorități în materie de cercetare sunt dezvoltarea spațiului european al cercetării și în special a guvernanței acestea, egalitatea între sexe și integrarea dimensiunii bărbați-femei în cercetare și apoi integritatea cercetării. Înainte de a trece la subiectul propriu-zis, o să vă prezint pe scurt sistemul de învățământ din Luxemburg. Avem trei mari centre publice de cercetare înființate la sfârșitul anilor 80. Avem o singură universitate care nu are decât 12 ani vechime. În prezent există o finanțare de 315 milioane de euro pe an din partea statului în 2000, investiții pentru centre de cercetare și universitate nu reprezentau decât 27 de milioane de euro. În prezent avem 3300 de cercetători care lucrează în Luxemburg și avem o mare mare prevăzută în luna septembrie vom inaugura situl Belval, un proiect far de infrastructură. Și din cauza conceptului un campus unic care va agrupa învățământul superior, uh, întreprinde inovatoare cercetare, va fi o reușită pentru Luxemburg cu colaborarea și coordonarea tuturor actorilor din cercetare, actori publici și privați, e lucru cu care ne mândrim. Acum la subiectul european și președinția luxemburgheză, dezvoltarea spațiului european de cercetare în centrul eforturilor președinției luxemburgheze. Consiliul European a cerut, de fapt, de mai multe ori uh, această finalizare a spațiului european de cercetare. Președinția luxemburgheză va contribui depunând eforturi pentru îmbunătățirea coordonării și coerenței politicii de cercetare în Uniunea Europeană. Cu tratatul de la Lisabona, spațiul european de cercetare a devenit un obiectiv politic explicit al Uniunii Europene. Comisia Europeană și statele membre și Consiliul contribuie în parteneriat la dezvoltarea lui. Din 2013 încoace, Comisia Europeană a prezentat două rapoarte de etapă în legătură cu spațiul european de cercetare, prezentând contextul politic, măsurile adoptate și rezultate obținute în cele 28 de state membre. Rapoartele de etapă arată că peisajul european al cercetării și inovării rămân fragmentate și identifică în același timp obstacolele care împiedică Uniunea Europeană să beneficieze pe deplin de un spațiu european al cercetării. Pentru a contracara această situație, pentru a remedia această fragmentare, statele membre ale Uniunii Europene în cooperare cu Comisia, <clears throat> cu țările asociate și ajutorul Comitetului Consultativ Irak, elaborat în, 18, în ultimele 18 luni o foaie de parcurs pentru perioada 2015-2020. Această foaie de parcurs adoptată la Consiliul de Competitivitate de pe 29 mai sub președinția Letona, va permite statelor membre să elaboreze și să aplice măsurile care să aibă un impact favorabil asupra științei, cercetării și inovării în Europa. Prin aceasta se contribuie la dezvoltarea spațiului european. Foaie de parcurs face un apel la statele membre să adopte foi de parcurs uh, naționale pentru anul 2016 și Comitetul Consultativ ERAC să identifice până la sfârșitul lui 2015 un set de indicatori cheie relevanți pe plan politic să permită factorilor de decizie să vadă nivelul de progres realizat pentru principalele priorități definite în foaia de parcurs. Înainte de a trece la guvernanța spațiului european și în special la structura consultativă, vă rog să-mi permiteți, domnule președinte, Domnilor și domnilor, să revin la a patra prioritate a de parcurs, o prezint mai amănunțit, și anume egalitatea între sexe și integrarea dimensiunii bărbați-femei în cercetare. Această tematică va fi alături de integritatea cercetării, unul dintre cele două subiecte despre care vor discuta miniștrii cercetării la reuniunea de pe 21 iulie, o întâlnire informală din Luxemburg pe care voi avea privilegiul de a prezentă. Am citit în această dimineață faptul că Comisia Drepturilor Femeilor din uh, Parlamentul European a adoptat ieri un raport care subliniază nevoia de a le permite femeilor să depășească barierele invizibile care reprezintă obstacole în care în domeniul științific și tehnologic. Acest raport a fost adoptat ieri, pe 14 iulie, ceea ce arată că tematica este de actualitate în Parlamentul European. Un al doilea punct de actualitate pe care aș vrea să-l subliniez, un articol de presă din revista germană Der Spiegel, pe care l-am adus și care în ediția aceasta, din această săptămână, publică, o întrevedere cu doi laureați ai premiului Nobel, doamna Cristia Nustanfote și doamna Mai Noze, care discută și tema egalității de gen și care constată că mai sunt multe probleme în domeniul științelor, cercetării și inovării. Concurența pentru a recruta cele mai bune talente se joacă acum pe plan mondial, iar Europa trebuie neapărat să recurgă la integralitatea grupului de capital uman bine educat. Statisticile arată totuși că există o subreprezentare evidentă a femeilor în postul de conducere, ca și în implicarea în <clears throat> adoptarea hotărârilor. Această afirmație este cu atât mai adevărată pentru cercetare unde femeile în funcție de răspundere sunt mai clar în minoritate. Bazându-ne pe evoluțiile realizate în ultimul deceniu, eforturile președinției luxemburgheze se înscriu în special în aplicarea acțiunilor prioritare ale foi de parcurs. Președinția luxemburgheză vrea să pună accentul în special pe elemente cheie ale planului de egalitate de gen pentru a realiza schimbarea ale pe plan instituțional, favorizând recrutarea deschisă, bazată pe proceduri de evaluare și selecție transparente, nediscriminatorii, bazate pe excelență. Scopul de a face progrese reale pentru a avea un mai bun echilibru între bărbați și femei în funcție de răspundere și de conducere. În acest scop e important să se urmărească schimbările instituționale în materie de egalitate a sexelor și integrarea acestei dimensiuni în reformele politice. În funcție de concluziile dezbaterii, la reuniunea informală de marțea viitoare, aceste eforturi ar putea să se reflecte prin concluzii ale Consiliului. Domnule președinte, domnilor și domnilor, nu poate decât să subliniez faptul că reforma guvernanței și în special a structurii consultative, ca și a grupurilor legate de spațiul european de cercetare, vor reprezenta prioritatea absolută sub președinția Luxemburgului, care va acorda o importanță deosebită a aplicării concluziilor adoptate pe 29 mai. Consiliul de Competitivitate a cerut de fapt ca problema guvernanței să fie încheiată în decembrie anul curent sub președinția noastră. Noi vom finaliza reforma sistemului consultativ al spațiului european după mai multe concluzii ale Consiliului Competitivitate pe această temă și în conformitate cu consensul larg care există în jurul nevoii unei astfel de reforme. Președinția din Luxemburg va depune eforturi în spiritul colaborării cu statele membre și Comisia pentru ca Consiliul Competitivitate de 1 decembrie să fie în măsură să adopte concluzii și un mandat revizuit al structurii consultative ERAC, precizând definirea rolurilor copreședinților ERAC ca și linii directoare standardizate pentru grupurile legate de spațiul european al cercetării. Consolidând orientarea strategică a ERAC, suntem convinși că structura consultativă va, își va asuma de deplin rolul dând avize <clears throat> timpurii uh, Comisiei, Consiliului și statelor membre. ERAG va putea să contribuie pe deplin la dezvoltarea spațiului european al cercetării pentru a favoriza excelența științifică, competitivitatea și inovarea prin promovarea unei mai bune cooperări și unei coordonări între diversi actori. Prin aceasta va realiza o adevărată piață internă europeană a cercetării. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Permiteți-mi să trec la o altă prioritate a președinției noastre și anume integritatea cercetării. Niciunul nu va nega între noi legătura care există între o cercetare de calitate și progresul economic și social. Progresele enorme în ce privește calitatea de viață, sănătate și bunăstare în general, ca și marile progrese tehnologice la nivelul înțelegerii pot fi atribuite cercetării științifice ultimul deceniu investiții publice în cercetarea europeană în toate domeniile și în special în disciplinele spuse STEM, științe, tehnologie, ingineric și matematică, cunoscut creșteri substanțiale. Aceste investiții în cercetare și inovare au fost înscrise în cadrul unui obiectiv politic mai larg al strategiei UE 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă pentru creșterea competitivității Europei față de principalii concurenți pe plan global. Forțurile de cercetare au reprezentat un stoc de cunoaștere. Valorile intrinseci și ale cunoștințelor, plecând de la ipoteză că cunoștințele sunt toate veridice, sincere și obiective, fără nicio influență ideologică, economică sau politică. Această integritate reprezintă baza pentru ca cercetătorii să aibă încredere unii în alții ca și în rezultatele cercetării. La fel de important, această integritate este baza încrederii societății în producerea de cunoștință și cercetări. În consecință, având în vedere importanța primordială și de nou colit, integritatea cercetării trebuie să fie în centrul oricărei științe. Iată motivul pentru care președinția din Luxemburg va face eforturi pentru a promova o conduită responsabilă a cercetării în întregul ciclu de cercetare și inovare, de la ideea inițială până la produsul final. Nevoie de a consolida încrederea între știință, societate și factorii politici de decizie e tot mai mare. E esențial ca cultura celor mai bune practici să facă parte integrantă din integritatea cercetării și fundamentul acestea. Declarațiile de la Singapore și Montreal <clears throat> sublinează importanța de a avea procese și structuri de promovare a integrității cercetării, care trebuie, pe de-o parte, să evite lipsurile în, în materie de integritate și să garanteze coerența, echitatea și transparența în toate activitățile de ancheta unui caz de conduită. O abordare mai proactivă, mai armonizată în întreaga Europa pentru a promova și asigura Integritatea cercetării în sistemele naționale ar oferi avantaje semnificative în materie de cercetare în învățământul superior. Se admite că formarea e cea mai bună cale de prevenție, dar abordările de prevenție sunt diferite de, de la o instituție și o seară la alte. Există totuși un consens mai mare în ce privește nevoia de a oferi educație adaptată, specifică pentru cercetători universitari de înalt nivel, care, la rândul lor, influențează viitoarele generații de cercetători. Un mentorat de calitate și o formare care pune accentul pe norme și nu pe procese va putea să influențeze comportamentul tinerilor cercetători pentru a reduce probabilitatea unor comportamente necorespunzătoare. Președinția luxemburgheză dorește să promoveze o adevărată cultură a integrității cercetării și să aibă o discuție legate de prevenirea lacunelor în integritate, în special cu accentul pe formare, la toate nivelurile de dezvoltare în cariera cercetătorului. Promovarea integrității cercetării va permite, printre altele, să se pună în comun cele mai bune practici, să catalizeze schimbul de informații între diversi actori în cercetare și să asigure pe această cale prevenția. Comisia Europeană având o tradiție în promovarea anumitor aspecte ale eticii în cercetare, doar recent s-a ocupat de subiectul integrității cercetării. Orizont 2020 e primul program cadru în care Convenția de Subvenții face o trimitere explicită la integritate în cercetare. Principiile de integritate din documentul Orizont 2020 le reflectă pe cele în codul de conduită al Fundației Europene a Științelor. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în funcție de concluziile dezbaterii legate de integritatea cercetării de la reuniunea informală a miniștilor cercetării de săptămâna viitoare în Luxemburg, președinția luxemburgheză vrea să adopte concluzii ale Consiliului Competitivitate la ședința de pe 1 decembrie. Aceste concluzii ar putea recunoaște valoarea eforturilor de promovare se invită statele membre să dezvolte abordări mai coerente și mai standardizate în formarea cercetătorilor la toate nivelurile din carieră, pe baza celor mai bune practici identificate, ținând cont de crearea unei rețele europene de formatori în integritatea cercetării. Și apoi se sugereze dezvoltarea sau elaborarea de orientări mai armonizate în materie de integritate în cercetare pe baza unor coduri de conduită europene existente. Domnule președinte, domnule și domnilor, în încheiere vreau să spun că acțiunile președinției luxemburgheze se înscriu pe deplin pe linia planului de investiții pentru Europa al președintelui Comisiei Europene, domnul Juncker, pentru a elibera pe investiții în Europa până la 315 miliarde de euro. Înființarea Fondului European pentru Investiții Strategice va mobiliza urmele economii și lichidității financiare existente în Europa pentru a permite finanțarea de proiecte de investiții strategice, prezentând o plus valoare pentru un european. Cu acest spirit am prevăzut un schimb de păreri la Consiliul Competitivitate de pe 1 decembrie în legătură cu planul de investiții pentru Europa și în special în legătură cu finanțarea de proiecte de investiții strategice în domeniul cercetării și inovării pentru a compensa în mare măsură reducerile bugetare de 2,2 miliarde de euro operate în programul Orizont 2020 și să utilizăm ca garanție pentru planul de investiții pentru Europa. V-am prezentat prioritățile președinției luxemburgheze și vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you, thank you, minister. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru prezentare, foarte clară, foarte precisă. Eh, având în vedere toate reuniunile care ne așteaptă, eh, este important să progresăm în domeniul inovației, al cercetării. Iar acum voi da cuvântul reprezentanților grupurilor politice și din partea PPE, domnului Ehler. Bun venit în Comisia ITRE. Noi am citit cu atenție ce președinție, ne propune președinția luxemburgheză în domeniul inovației și cercetării. În zilele acestea, astăzi și mâine, urmează să decidem în legătură cu linia parlamentară pentru 2016, linia bugetară pentru cercetare și știm că aici există o perspectivă de backloading pentru orizontul 2020, dar acum mi se spune că pentru 2016 uh, nu sunt prevăzute niște marje de flexibilitate pentru acest tip de backloading. Este interesant că în aceste zile Comisia vorbește despre 150 de milioane de euro care sunt virați înspre programele de urgență pentru rezolvarea problemelor refugiaților. Cum se leagă lucrurile? Pentru că inițial Comisia spunea că nu există o marjă de rezervă. Iar uh, acum, dacă noi am fi cerut ca ă, încă în anul acesta și pentru 2016 să folosim o parte din bani ă, pentru un backloading ă, pentru programul Orizont 2020, ce s-ar fi întâmplat? O altă chestiune. Cum vedeți disparitatea pentru că, pe de o parte, în fondurile structurale solicităm uh, statelor membre să folosească o treime din aceste fonduri structurale pentru cercetare și inovație, spunând că trebuie să fie de fapt 3% din PIB la dispoziția cercetării și în același timp aceeași președinție se propune o reducere din PIB de la 2,2% pentru cercetare. Deci, iată că în fondurile structurale păstrăm procentajul de 3%, în același timp însă reducem uh, procentajul din PIB la 2% pentru uh, cercetare. greu de înțeles. Mulțumesc, stimate coleg din partea grupului și de doamna Kroll. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule ministru, mi-a plăcut foarte mult că ați stabilit că o prioritate pentru dumneavoastră în domeniul cercetării este și respectarea uh, problematicii de gen. Știu că acest subiect nu se discută Uh, adesea în Parlament și în Consiliu, dar nu pot decât să vă doresc mult succes. Grupul nostru politic cu siguranță vă va sprijini în acest sens pentru că noi de multă vreme solicităm mai multe posibilități de implicare a femeilor în domeniul cercetării și nu este doar o chestiune de uh, transparență și de publicare de posturi aici și de crearea de posibilități de compatibilizare a vieții de familie cu viața profesională a femeilor. Deci suntem dispuși să vă sprijinim în aceste demersuri. Aș dori să mă refer la un aspect legat de spațiul european al cercetării. În ultimele luni s-a pus adesea întrebare ce înțelegem noi în Uniunea Europeană prin acest spațiu european al cercetării și cred că este nevoie încă de clarificare și mi-aș dori ca sub președinția luxemburgheză să aduceți o contribuție în a clarifica lucrurile și să uh, numiți proiecte concrete pentru activitatea viitoare, pentru că există încă neclarități. V-aș întreba de asemenea dacă uh, aveți în vedere activități în domeniul programelor Galileo și Copernicus și eu nu sunt doar membră în Comisia ITRE, sunt și membra a Comisiei Regii și de o vreme tot uh, uh pun întrebări pentru că uh, Ehm, este vorba despre ehm, un procentaj din fondurile structurale care să fie puse la dispoziția cercetării, dar este nevoie și de mijloace din fondul european regional pe care să le legăm de obiectivele programului Orizont 2020. Aproape toate uh, proiectele în acest sens au fost aprobate și mi-aș dori foarte mult ca președinția luxemburgheză să permită această împletire a politicii de coeziune cu orizontul 2020, să susțină activ aceste demersuri. Pentru că uh, statele membre uh, uh, în unele state membre se întâmplă deja acest lucru și aceste proiecte pot fi un model de conlucrare. Eu cred că această îmbinare, crearea de infrastructură pentru cercetare, colaborarea cu IMM-urile și Uh, realizarea de proiecte din orizontul 2020 sunt foarte importante pentru noi ca membri ai Uniunii Europene și pot să însemne un progres. Mulțumesc. Din partea grupului ECR, vicepreședintele comisiei noastre, domnul Henkel. Domnule ministru, am avut timp de mai mulți ani responsabilități pentru uh, societatea Leibniz, care are 86 de institute de cercetare în uh, subordine. Și vreau să vă spun că există o mare, un mare sentiment de uh, nesiguranță pe care atât guvernele naționale cât și Uniunea Europeană îl creează în rândul cercetătorilor. Deci, uh, și domnul Eiler a spus, încercarea de a fura bani din programul Orizont 2020, pentru că nu pot să mă exprim altfel, au uh, creat o mare nemulțumire. Pentru că uh, aici uh, reprezentanții tuturor fracțiunilor, de fapt, au fost indignați. A existat o situație în acest Parlament anul trecut în care, într-adevăr, la unison am spus că așa ceva n-ar fi trebuit să se întâmple. După aceea, eliminarea acelui uh, consilier științific principal m-a neliniștit, de asemenea modul în care a fost uh, tratat uh, de către comisie. Acum ni s-a promis declanșarea unui nou proces care să ne furnizeze consiliere din partea comunității științifice. Trebuie să analizați puțin uh, modul în care se va derula acest proces. Vor fi aici, într-adevăr, persoane 100% independente care urmează să se pronunțe sau uh, vor fi iarăși persoane care au anumite interese. Pentru că s-a întâmplat acest lucru deja cu o doamnă uh, cercetător care avea și alte interese aș vrea ca în timpul acestei președinții să se insiste asupra unor realități. Lăudați Suedia, Finlanda, care investesc mult pentru cercetare și certați toate celelalte state membre ale Uniunii Europene care nici măcar obiectivul de 2% pentru cercetare nu-l ating, pentru că știm că Japonia și alte state investesc mult mai mult. Știu că în uh, Elveția uh, a existat un referendum și există acum o, o sancțiune într-o chestiune care nu prea era legată neapărat de această problemă. Dar dacă noi sancționăm acum Elveția și încercăm să înghețăm relațiile noastre și în acest domeniu, nu facem decât să marcăm un autogol. Pentru că Știți că cel mai important proiect de cercetare european de fapt se uh, realizează în Elveția. Acestea ar fi rugămințile din partea grupului meu politic. Mulțumesc, domnul Frederic Federley, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule secretar de stat, pentru prezentarea. Uh, Mă bucur că președinția luxemburgheză dorește să pună un asemenea accent pe cercetare, pentru că ne, uh, ne dorim o modificare a schimbării, uh, o modificare a strategiilor Uniunii Europene în domeniul cercetării. Și uh, ne temem foarte tare că până la urmă vom fi privați de anumite fonduri pe care noi ni le-am fi dorit pentru dezvoltarea cercetării. Ne dorim o echilibrare uh, până la urmă activității din sectorul cercetării sub președinția luxemburgheză, pentru că există, cum spuneam, o neliniște aici. Există uh, proiecte de cercetare importante care, într-un fel, ar trebui să fie înghețate dacă nu vom dispune de banii necesari. În ce privește echilibrul de gen, cred că uh, în clipa de față există un dezechilibru, inclusiv în alocarea resurselor pentru cercetare. O altă chestiune, am o întrebare mai detaliată pe care doresc să vă adresez. Ne confruntăm cu una din cele mai mari amenințări pentru umanitate. Este vorba despre rezistența la antibiotice și sunt uh, afectate multe sectoare. Știm și dintr-un studiu că de acum patru ani că uh, Uh, sunt uh, sute de mii de uh, vieți care se pierd anual în Uniunea Europene datorită rezistenței la antibiotice. Deci și sindicatele până la urmă vor trebui să se trezească și să înțeleagă că actualii lucrători nu vor mai putea beneficia de ani de pensie datorită acestei amenințări la uh, sănătatea persoanelor. Ce se va întâmpla cu bolnavii pe viitor, iar costurile sociale pentru asistența sanitară vor fi uriașe. Deci este nevoie de bani pentru cercetare, inclusiv pentru a găsi o schemă globală în legătură cu modul în care antibioticele ar putea să fie folosite. Pentru că uh, știți că dacă astăzi se descoperă un nou antibiotic, s-ar putea ca peste 3 ani să existe deja o rezistență la acest tip de antibiotic dacă nu ne vom schimba și practicile de utilizare. Deci, dacă am putea să uh, ne unim eforturile în Uniunea Europeană și din acest punct de vedere am putea progresa mai repede. Mulțumesc, domnul Claude Turmes din partea verzilor. Mulțumesc! Este o mare plăcere pentru mine să primim în mijlocul nostru un uh, alt membru al guvernului din țara mea. Primul lucru. Cred că uh, prezența luxemburgheză va fi foarte bine primită în Parlamentul European Uh, inclusiv uh, pentru că uh, stimulează și problematica egalității de gen, inclusiv în domeniul cercetării. Dar când vorbesc de tinerii cercetători, constat adesea că există probleme în contractele lor de muncă, doar în ce privește problematica bărbat femeie, dar există și contracte care sunt uh, prost plătite, care sunt temporare, care se uh, încheie după o perioadă de 4-5 ani. Deci, în acest punct de vedere, există o precaritate, nu există o stabilitate profesională a tânărului cercetător în Europa. Nu știu, cred că Statele Unite, din acest punct de vedere, uh, acționează mult mai înțelept și uh, mă bucur că în uh, Consiliu, uh, guvernul luxemburghez a fost cel care s-a bătut pentru bursele Marie Curie. O altă chestiune, spațiul european al cercetării. Eu cred că trebuie să existe pentru cercetarea fundamentală, dar uh, în momentul în care în Europa ne punem multe întrebări în legătură cu competitivitatea, industria manufacturieră, cu întreprinderile inteligente, mă întreb cum am putea uh, să permitem un mai bun schimb de informații transfrontalier pentru cercetarea aplicată instituțiile specializate pentru cercetare, pentru inovație, ar trebui să fie stimulate în acest sens. Cum am putea avansa? Nu va fi ușor, cu siguranță, pentru că fiecare stat uh, membru ar trebui să aibă contribuția sa va trebui să existe un avantaj comparativ. Sigur că acum există tendința să păstrezi rezultatele cercetării pentru tine, dar într-o lume globalizată în care există atâtea progrese în Statele Unite, în China, este greu să mai te limitezi cu rezultatele strict la uh, spațiul tău național. Și sigur că fără integritate cercetarea își uh, va pierde credibilitatea. Nu insist asupra acestei idei. Și domnul Ehler și, uh, alți, uh, și colegul Henkel ne-am bătut cu toții împotriva uh, acestei nefericite idei de a lua bani din bugetul cercetării pentru a-l uh, atribui fondului uh, structural. Trebuie să uh, existe la Banca Mondială uh, pentru investiții un interes de a credita cercetarea. Și sigur că de fapt trebuie să putem găsi bani și pentru realizarea planului Juncker, Mm, trebuie să avem instrumente financiare inovatoare de a investi. Mm, doar așa vom putea să performăm. Și cred că în perioada președinției luxemburgheze va exista și conferința din decembrie în care va trebui să discutăm aceste probleme, să analizăm în detaliu proiectele care acum se realizează în baza fondurilor structurale și să vedem dacă EFSI va putea să aducă o valoare adăugată. Cred că uh, nu trebuie să privăm cercetarea de bani. Va trebui să vedem cum o parte din acești bani ar putea să revină înapoi în bugetul cercetării. Vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Acum uh, este o zi deosebită pentru dumneavoastră, Claude, pentru că vă puteți permite să vorbiți mai mult decât ceilalți colegi pentru că vă situați în inima Europei, nu doar geografic, dar și spiritual și sunteți reprezentați acum de președinția luxemburgheză, dar aceasta se va uh, încheia în decembrie. Bun, și atunci va trebui să mă întorc, spune domnul Turmes, la uh, timpul de intervenție valabil pentru toată lumea. Dar, într-adevăr, bine că ați menționat și programul Maria Sklodowska-Curie, care este foarte important pentru noi toți. Doamna Capăl din partea grupului ENF. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar de stat, m-ați impresionat astăzi când am spus că în Luxemburg cheltuielile publice pentru cercetare și dezvoltare în ultimii 15 eh, ani au trecut de la 27 la 150 de milioane de euro. Deci eh, au uh, sporit în fiecare an cu încă un procent. Nici măcar nu trebuie să ne gândim la un sistem de best practice din Suedia sau Finlanda, pentru că iată că și în Luxemburg există un asemenea exemplu de bună practică și uh, dacă am face așa și pe plan european, am putea cu ușurință să ne atingem obiectivele pentru orizontul 2020. Dumneavoastră spuneați că uh, vă luptați în continuare pentru uh, Uh, realizarea spațiului european în domeniul cercetării, pentru integritatea uh, acestui spațiu și că veți elabora și un cod de conduită pentru o atitudine integră în domeniul cercetării. Iar și celălalt subiect, o egalitate de tratament uh, pentru sexe, mi se pare a fi uh, o propunere foarte bună. Am citit și în Spiegel despre aceste proiecte și știți că uh, uh, nu există mentori în întreprinderi pentru a stimula până la urmă și cariera femeilor care să acceadă în consiliile de administrație. Președinția letonă a început uh, să creeze uh, această eră uh, a uh, structurării, iar acum dumneavoastră vă doriți o eră a guvernanței, nu doar pentru cercetare, ci și pentru uh, popularizarea experiențelor antreprenoriale, inclusiv din punct de vedere al respectării naturii. Ce pași doriți să întreprindeți? Aveți persoane din domeniul cercetării integrate, din marile întreprinderi care să facă parte din acest consorțiu. Și Astăzi ă, a fost și premierul Luxemburgului prezent în grupul nostru a vorbit despre digitalizare, dar nu a făcut și legătura spre cercetare și dezvoltare. Noi în această comisie ne ocupăm de multe subiecte, inclusiv de digitalizare, de cercetare, de descentralizare în domeniul digitalizării. Cu siguranță că veți vorbi la uh, conferință despre asta, dar mai am și o a doua întrebare. Cum veți încerca să valorificați mijloacele financiare în contextul digitalizării? Ce măsuri anvizajați? Mulțumesc că acestea au fost intervențiile în numele grupurilor politice. Iar acum uh, intervenții în nume propriu. Doamna Vercunan. Eu speaker now and thank you. Da, vorbesc acum în nume propriu. Mulțumesc domnului Hansen pentru prezentare. Luxemburgul poate este un stat mic, dar este un exemplu foarte bun pentru noi toți. Cu toții știm că sunteți foarte activi. Studenții dumneavoastră, dumneavoastră sunt foarte activi, în jur de 30% dintre ei fac parte din schimburi sau programe Erasmus reprezintă un uh, exemplu bun pentru toți cei, ceilalți, pentru că încurajează pe toți uh, studenții să participe la programe Erasmus și alte programuri de schimb, programe de schimb. Egalitatea de gen este un subiect extrem de important în președinția dumneavoastră. Este foarte bine că vreți să încurajați uh, femeile în cariera lor și este foarte important că le acordați atenție avem mult uh, de făcut în acest domeniu și este foarte bine că puneți accentul pe cercetarea de bază, cercetarea fundamentală care trebuie să fie susținută de uh, spațiul european al cercetării. Dacă ne uităm la universitățile de top din lume, nu multe sunt din Europa primele 20 de universități, poate 4 sunt din Europa, restul din Statele Unite, deci este foarte important să susținem cercetarea și cercetarea de calitate. Ați auzit toate îngrijorările noastre în legătură cu mm, programul Orizont 2020. Întotdeauna ne preocupă reducerile bugetare mi se pare foarte, mie mi se pare foarte important să punem accentul pe cercetarea fundamentală, dar și pe partea de inovare. În Europa avem idei bune, însă nu le transformăm în idei foarte lucrative. Așadar, ce credeți că se poate face și cum intenționați să lucrați în acest domeniu în președinția dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Toșenovski. Děkuji, pane předsedo. Také se připojuji ke kolegům s poděk... Vă mulțumesc, mă alătur și eu colegilor cu care au mulțumit eh, domnului Hansen. Este foarte bine că președinția luxemburgheză acordă atenție cercetării și inovării. Cu toții știm că calitatea, cercetarea de calitate și transferul acestor cunoștințe trebuie să este în susținerea competitivității statelor membre. Avem nevoie de uh, cercetare în multe domenii, în domeniul energetic, pentru că fără în soluții noi este greu să avansăm. Eu am făcut parte din mediul academic și, după cum s-a spus deja, cred că egalitatea de gen este mai degrabă un efect secundar. Trebuie să ne asigurăm că oamenii de știință tineri au suficient uh, asigurare socială și beneficiază de mobilitate în munca lor. Mi se pare crucial pentru Europa felul cum se caută aceste talente, fie că este vorba de femei sau bărbați, cum să păstrăm aceste talente, cum să le asigurăm un mediu propice, pentru că tinerii au o serie de angajamente, de familie și așa mai departe. Aș dori să mă alătur și eu colegilor mei care spun că ne-am luptat cu toții pentru Orizont 2020, pentru finanțarea acestui program și mi se pare surprinzător că acum, deodată, acest buget este defalcat și apar alte priorități. Și că ni se spune că nu se știe când se vor întoarce aceste finanțări. Un lucru care lipsea din prezentarea dumneavoastră inițială legate de talent și de Orizont 2020 este că ne comparăm cu cercetarea din Statele Unite. Vorbim aici de finanțarea capital de risc, care este foarte, un lucru foarte diferit de ce avem, ce avem în Europa. Domnul Ghirec, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, ați parcurs prioritățile președinției luxemburgheze în următoarele luni. Ehm, este foarte bine pentru că sunt probleme centrale, însă o altă temă ar trebui să fie prioritară, poate ceva care ar fi trebuit să fie o prioritate mai devreme. Vorbesc despre un grup de cerceta, de cercetare în domeniul securității și apărării în orizont 2020 este o temă care a fost abordată. Un grup de cercetători au examinat această problemă și au rămas problemele rezolvate. Poate că este o temă care ar fi trebuit să fie inclusă în prioritățile președinției actuale, pentru că lumea actuală nu este o lume sigură și avem nevoie de acest fel de cercetare în domeniul apărării. Poate ar trebui să uh, înființăm un institut pentru cercetare. Este un aspect care ar, fi trebui, ar trebui să fie tratat. Domnul Chirec, domnul Martel, Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar de stat. Nu sunt luxemburghez, însă suntem vecini. Nu vin de foarte departe de Luxemburg. Și dimineață l-am ascultat pe ministrul ocupării din Luxemburg și dumneavoastră aveți un discurs foarte foarte activ Uh, foarte incisiv în ceea ce privește Europa. Îmi pare rău, poate, nu, nu vreau să vă dezumflu ambițiile, dar a, uh, puteți să ne dați un exemplu concret care să ne convingă că la sfârșitul președinției luxemburgheze Europa cercetării și uh, dezvoltării va fi pe calea cea bună, pentru că președinția fiecare Președințiile vin și trec, fiecare vine cu idei foarte ambițioase și în final rămânem cumva cu așteptările neîndeplinite. Ce idee concrete ne puteți da acum pentru a ne convinge că peste șase luni Europa va fi mai bine? Vă mulțumesc, stimate coleg. Mai dorește și altcineva să intervină? Mulțumesc. Vă dau cuvântul acum pentru remarci și răspunsuri. Domnule, domnule președinte, vă mulțumesc. Uh, pot să răspund la aceste comentarii. Chiar dacă nu este cutumial, îi salut pe vecinii noștri, pe, pe deputații noștri luxemburghezi Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit și care ne-au uh, făcut, ne-au spus opinia lor în legătură cu uh, programul președinției noastre. Voi transmite aceste idei. O preocupare este una comună, s-a spus uh, în mai de mai multe ori despre ceea ce s-a făcut. Domnul Turmes ne-a spus că fondurile care erau rezervate pentru Orizont 2020 au fost uh, luate, au fost furate, au fost uh, uh, îndepărtate. Acum aș vrea să mă îndepărtez de la neutralitatea luxemburgheză și împărtășesc și eu opinia dumneavoastră că acești bani au fost luați, într-un fel au fost furați de la Orizont 2020. Am, am, înființat un grup de lucru la în nivelul ERAC care are misiunea de a examina ceea ce s-a întâmplat în cazul investițiilor statelor membre pentru a se asigura că aceste fonduri sunt investite în cercetare și inovare. Vă propun așadar să așteptăm un schimb de opinii prevăzut în decembrie pentru a discuta din nou această temă. O salut pe doamna Crel, domnul, domnul Fedele, doamna Virkunen, domnul Toșanovski, Toșanovski, care susțin um, abordarea noastră de gen, a egalității de gen, este un lucru foarte important um, printre prioritățile noastre și cred că va trebui să discutăm acest lucru și în viitor, nu doar în președinția luxemburgheză. Domnul Henkel, pentru a vă răspunde, Elveția va putea să participe la primul pilon, excelența. Claude Turmes uh, s-a întrebat în legătură cu schimburile între lumea cercetării și întreprinderi. Există și al doilea pilon, Orizont 2020, 2020 care este promovarea relațiilor industriale Într-adevăr, trebuie să lucrăm uh, și asupra acestui aspect pentru a reuși să fructificăm uh, în domeniul economic uh, ideile inovatoare euro- europene. În rest, vă mulțumesc pentru um, ideile exprimate și sunt sigur că vom putea avea uh, dialoguri fructoase în viitor în președinția luxemburgheză. Îi mulțumesc și domnului Eller pentru observațiile. Voi transmite persoanelor competente, uh, ministrului de finanțe luxemburghez, pentru a ține cont de acest lucru în discuțiile bugetare. Doamna Crel uh, s-a întrebat în legătură cu programul Galileo. Acest lucru nu ține de competențele mele, ci de viceprim-ministrul Schneider. Cred că îl aveți pe ordinea de zi mâine și veți putea să-l întrebați pe el în persoană în legătură cu acest subiect. Veți primi un răspuns adecvat. Cred că am respectat și orarul. Mulțumesc tuturor celor care au fost uh, prezenți pentru discuție, voi uh, transmite observațiile dumneavoastră mai departe pentru a purta o discuție, pentru această discuție bună și sper că vom putea să avem o discuție la fel de pozitivă la sfârșitul președinției luxemburgheze. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare, pentru observații. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să ieșim din criză, pentru că recuperarea nu este suficientă, trebuie să ieșim, să ajungem la o creștere de 2,5%, 3%. Pe dacă vrem să atingem acest obiectiv, trebuie să fim mai inovatori. Uh, IMM-urile, sectorul ICT și de asemenea și sectorul energetic. Uh, ne îndreptăm către acordul TTIP. Și cu prețurile de astăzi la energie, poate că nu există perspective foarte bune uh, în, pentru viitor. Inovarea, politica spațială și ea. Vă mulțumesc foarte mult pentru pre- prezență și mult succes pentru următoarele șase luni. Uh, dear colleagues, um, Stimați colegi, Okay. Uh, Mr. Domnul comisar Caniete este în clădirea Parlamentului. Este aici de la ora 15, dar nu poate să ajungă în următoarele 15 minute. Așadar, dacă sunteți de acord, înțeleg că <laughs> domnul Caniete ar trebui poate să ne invite unde este el. Pentru a fi sincer cu dumneavoastră, am primit o scurtă notă informativă. Domnul comisar Caniete este blocat la Comisia Envy. La Comisia Envy. În Comisia Blocantă. Nu aș dori să lansez niciun fel de atac, dar totuși putem să mai așteptăm încă 15 minute și luăm o pauză în acest sens.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 me any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 Uh, dear colleagues, uh, please uh, take your seats. It could be... Dragi colegi, vă rog să luați loc. E o comunicare ca la turul Franței. Domnul comisar mai are 45 de metri până la sală, deci apare într-o jumătate de minut. Vă rog să luați loc și începem în curând. Dear colleagues, ladies... Stimați colegi, domnilor și domnilor, domnul comisar pentru acțiune climatică și energia, domnul Miguel Arias Caniete, se află alături de noi după o reuniune foarte dură la Comisia Envy, din câte ne dăm seama, am băut o cafea în numele dumneavoastră. Acum trecem la discuția importantă, pachetul de vară, mm, piața electricității, piața energiei cu amănuntul, un schimb de opinii cu dumneavoastră. După cum știți, astăzi s-a adoptat pachetul de vară, care include două comunicări pe piața europeană a electricității, dar poate și mai important, o comunicare în legătură cu o nouă o nouă înțelegere pentru consumatorii energetici din Europa. Vă dau așadar cuvântul, domnule comisar. Vă mulțumesc, domnule președinte Buzek, stimați membri, stimați colegi, îmi cer scuze pentru întârziere, însă a fost o zi foarte lungă, am avut după aceea conferința de presă, am solicitat să vin aici uh, pentru a prezenta pachetul energetic, pentru a schimba sistemul nostru energetic în beneficiul consumatorilor și întreprinderilor avem o consultare, după aceea un studiu în legătură cu puterea de cumpărare a consumatorilor și o actualizare a directivei anterioare. Comunicările vor uh, declanșa dezbaterile pentru viitor. Doar câte, câțiva ani în urmă, micii producători erau uh, marginali și nu aveau un rol în sistemul energetic în afară de plata facturilor. Acum sistemul la o schimbare radicală spre o, un model de producție mai descentralizat, o cerere mai flexibilă și uh, energia regenerabilă sperăm să reprezinte în jur de 50% din piața electricității până în 2030. Trebuie să intensificăm eforturile pentru a beneficia de uh, economiile de scară. Această nouă uh, piață trebuie să ne pună în poziția în care să uh, profităm de aceste beneficii ale noii piețe electricității. O mai bună coordonare între statele membre, care trebuie să fie regula și nu excepția, și consumatorii să joace un rol activ dacă își doresc o piață integrată de energiei care să asigure creșterea și locurile de muncă și să asigure securitatea aprovizionării. Deschidem o consultare în legătură cu aceste provocări, în legătură cu care așteptăm opiniile dumneavoastră. Câteva aspecte foarte importante în ceea ce privește energia regenerabilă. Am făcut mari pași înainte în ceea ce privește tehnologiile eoliană, energiilor eoliană și solară. Acum, provocarea este să le integrăm în sistemul pieței noastre. Reprezintă deja 36%, dar dacă vrem să ajungem la obiectivele din, pentru 2030, trebuie să ajungem la 50%. Este foarte clar că sistemul electricității va fi schimbat mai fundamental decât uh, o anticipam. Acum trebuie să ne schimbăm regulile pentru a reflecta această tranziție energetică și să ne asigurăm că se în, va întâmpla cu costul cel mai scăzut pentru consumatori. Trebuie să avem o flexibilitate pentru că în acest fel, energiile regenerabile vor putea să concureze cu energiile tradiționale. Ne va permite să ne să uh, avem o uh, atitudine orientată către piață care să reducă distorsiunile de pe această piață. Trebuie să reacționăm uh, în ceea ce privește evoluția prețurilor și avem nevoie de capacități mai mari pentru a examine, pentru a economisi sute, sute de miliarde de euro pe an. Trebuie să ne apropiem de o rețea electrică europeană. Acest lucru trebuie să fie facilitat la nivelul agențiilor de reglementare și trebuie să se întâmple și la nivelul deciziilor politice și intervențiilor în ceea ce privește securitatea furnizării. Ajungem după aceea la mecanismele de capacitate. Unele state membre consideră necesar acest lucru pentru asigurarea aprovizionării. Scopul uh, e, nu poate să fie doar acoperirea pierderilor pentru companiile actuale atât evaluarea problemei cât și soluția nu pot să fie naționale. Trebuie să găsim soluții europene sau cel puțin regionale. Piața internă trebuie să ocupe un loc central. Trebuie să fie un singur obiectiv să se permită dezvoltarea energiilor regenerabile și piața să fie condusă de consumatori. Ajungem la un nou uh, o nouă consum, cea de-a doua comunicare. În momentul actual, evoluțiile digitale și tehnologice ne oferă noi posibilități pentru consumatori. Pentru a vă da un exemplu, milioane de gospodării se bazează pe, um, pe contoare învechite. Acum deja putem uh, utiliza contoare inteligente pentru a monitoriza consumul în timp real. Noi vrem să dăm consumatorilor cel puțin o opțiune în plus. De, de azi încolo vom încerca să introducem aceste contoare inteligente în Europa, să ne asigurăm că fiecare cetățean european are acces la o, un instrument de comparare a prețurilor și a contractelor. Trebuie ca consumatorii să poată să profite din, de pe piața internă și să economisească până la 30% și vom da stimulente cetățenilor care își schimbă furnizorii sau își produc o parte din energie, cetățenii care autogenerează în momentul de față nu sunt, unii nu, uh, unora nu le se permite să reintroducă energia în rețea, alții sunt obligați să o facă. Noi vrem să rezolvăm aceste Eh, probleme cu mesajul că trebuie să ne asigurăm că energia va fi integrată în acest sistem într-un mod rentabil. Aceste comunicări vor da un răspuns la cele mai prezente preocupări de astăzi. Aceste răspunsuri vor fi transpuse în propuneri legislative concrete în a doua jumătate a anului viitor. Sunt încrezător că Comisia dumneavoastră va fi un actor activ și aștept uh, să mă angajez într-un dialog constructiv în acest sens în lunile viitoare. După ce m-am referit la aceste elemente principale din pachetul de vară, voi uh, trece la uh, revizuirea directivei pentru etichetare energetică. Action Energy. Și să sunt primele propuneri în acest domeniu. O să încep cu revizuirea Sistemul European de Tranzacționare Emisiilor ETS. Deci, propunerea prezentată astăzi e o reacție la orientările strategice date de Consiliul European din octombrie anul trecut. Cu mai puțin de 9 luni în urmă, liderii europeni au convenit că emisiile cu gaze de efect de seră trebuie reduse cu cel puțin 40% până în 2030 și 43% din această reducere trebuie realizată prin sistemul ETS. ETS a arătat ce valorare în trecut. În prezent trebuie să asigurăm că e mai puternic sistemul și mai bun. În vedere că sunt în fața Comisiei pentru Industrie, vreau să mă concentrez pe aspectele chiare propunerii, cu un impact semnificativ asupra firmelor europene. Mă refer la o mai bună protecție împotriva delocalizării carbonului, adaptare la noile benchmark-uri tehnologice și în coerență cu nivelul de producție. O să încep cu protecția împotriva delocalizării. Punctul de pornire este de a recunoaște că unele sectoare riscă mai mult să piardă competitivitatea internațională. Propun, prin urmare, să continuăm cu dispoziții legate de, de localizare, după cum a cerut Parlamentul, care urmează să extinde în 2020 în legislația actuală. Dar trebuie să fie clar un element. Întreținerea dispozițiilor respective se leagă de concluziile Consiliului European de anul trecut, care ne obligă, pe de-o parte, să menținem procentajul alocațiilor care să fie licitate de statele membre și, pe de altă parte, să reducem numărul total de alocații cu 2,2% în fiecare an, în loc de 1,74% cât e în prezent. Ambele elemente înseamnă mai puține alocații pentru alocări gratuite. Prin urmare, va trebui să ne asigurăm că aceste alocații gratuite sunt în beneficiul celor care au cea mai mare nevoie de ele. Știu că unii consideră că se poate alege ce dispoziții îți convin mai mult din concluziile Consiliului European. Eu nu am această părere, din potrivă. Cred că acordul la care s-a ajuns la nivelul Consiliului European arată un echilibru delicat pe care trebuie să edificăm un consens suplimentar dacă nu vrem să subminăm întreaga abordare. În acest spirit, și având în vedere volumul limitat de alocații, propun ca această alocare să se facă în mod mai țintit. Pentru asta avem nevoie, în primul rând, de un sistem mai bun de actualizare a etalonelor tehnologice. Sistemul de alocare gratuită trebuie să reflecte îmbunătățirile tehnologice din industrie pentru a recompensa companiile mai eficiente și a stimula investiții în eficiență. În al doilea rând, să asigurăm că există o aliniere mai strânsă cu nivelul real de producție în industrie o cerință concretă a industriei. În fine, trebuie să ne țintim pe sectoarele care au presiuni internaționale în competitivitate și să reducem pericolul de delocalizare, dar trebuie de asemenea să facem sistemul mai dinamic. Iată de ce vă propun să actualizăm benchmark-urile și nivelurile de producție periodic și să introducem o rezervă pentru nou veniți cu 400 de milioane alocații suplimentare să sprijinim noile companii sau pe cele care își măresc producția. Mulțumită acestor elemente, um, sectoarele care sunt supuse acestui pericol vor uh, suferi o reducere mai mică. Într-o prezentare simplă, dacă n-ar fi inclus aceste trei elemente, n-ar fi fost alocații suficiente pentru alocările gratuite și ar fi trebuit să existe o reducere generală de până la 35% în anul 2030. Stimați deputați, în încheierea observațiilor legate de propunerea revizuirii ETS, o să menționez un alt domeniu <clears throat> care e foarte important pentru a decarboniza economia. E nevoie de inovări și de modernizarea sectorului. Propunem să mărim finanțarea pentru a ajuta industria din sectorul electricității să fie la înălțimea acestor provocări. În primul rând, creăm un fond de inovare care să sprijine tehnologii de carbon redus și alocații de 400 milioane vor fi incluse aici. Alocațiile de 50 de milioane solicitate de Parlament se vor adăuga pentru a consolida și mai mult, deci în total vor fi 450 de milioane. În al doilea rând vom avea sprijin dedicat pentru statele membre printr-un nou fond care să facă sistemul energiei să corespundă cenților viitorului și, în fine, se face un apel pentru un sistem mai transparent, armonizat, în ce privește costurile indirecte. Era o altă solicitare a Parlamentului European de care am ținut cont. Astfel, propunerile cer o mai mare transparență în ce privește compensarea costurilor indirecte. După cum vedeți, printr-o abordare și reguli mai armonizate, începește modernizarea sectorului energetic, cu această propunere o să contribuim la o mai bună funcționare a pieței de electricitate europeană, atingând țintele de reducere a emisiilor de CO2. Același principiu se aplică propunerilor legate de etichetarea energetică pentru a da consumatorului informații caracterizate de acuratețe, ușor de înțeles, care sunt produsele mai eficiente E un lucru important pentru că peste 85% dintre noi verificăm eticheta energetică înainte de a cumpăra. Măsuri de etichetare și eco-design îl ajută pe consumator să economisească sume importante, 450 uh, de milioane pe an și o reducere de costuri de producție de peste 3 miliarde și jumătate pentru firme. Economii suplimentare, 10 miliarde de euro venituri suplimentare pentru industrie și economisim a energie cât consumul celor trei țări baltice la un loc. Se arată că acum a devenit o reușită. În 2010 există niveluri suplimentare pentru a ține pasul cu tehnologia eficientă în materie de energie, dar tehnologia se mișcă și mai rapid decât în trecut deci când consumatorii cumpără o mașină de spalat A+, cred că e cea mai eficientă de pe piață, în timp ce, de fapt, s-ar putea să fie una dintre cele mai puțin eficiente. Aceste plusuri au devenit minusuri pentru consumator. Deci astăzi propunem să revenim la un sistem mai simplu de la A la G și cu o re ierarhizare a produselor. Pentru a stimula noi uh, tehnologii propunem trei lucruri. 1 Niciun produs nu va intra în gama de vârf pentru a lăsa loc și pentru produsele novatoare. Odată ce a existat o, e, o ierarhizare, noua etichetă va fi actualizată și, în al treilea rând, etichetele electronice vor completa etichetele fizice. Rasa nu va funcționa decât dacă noua etichetă e respectată. Neconformarea ne costă 10% din economisirile posibile, pentru că autoritățile de supraveghere a pieții nu pot avea acces la informațiile necesare. Pentru a le sprijini, propunem să înființăm o bază de date digitală cu informații de conformare pentru a intensifica cooperarea între autoritățile de supraveghere. Până la urmă e vorba de a da informații consumatorului, informații pentru a avea puterea de a alege, pentru că altfel nu au sens. Propunerea de astăzi oferă o platformă pentru o piață de energie <clears throat> centrată pe consumator. Suntem pe drumul cel bun pentru un viitor uh, cu emisii reduse ca Europa să fie lider pe plan mondial. O reducere de importuri costisitoare, o mai mare <clears throat> securitate a provizionării cu energie și climat durabil pentru viitoarele generații. Pentru a realiza aceste lucruri e nevoie de eforturi de conlucrare între instituții, factori implicați și consumatori. Mă aștept să avem dezbateri provocatoare, dar putem să ne ridicăm la înălțimea provocării dacă avem o abordare intelectuală deschisă. Contez pe sprijinul dumneavoastră și aștept să aud părerile dumneavoastră. Și vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule comisar. For presentation. Vă mulțumim pentru prezentare trei propuneri pentru pachetul de vară, foarte importante din punctul de vedere al comisiei noastre, de o importanță deosebită pentru responsabilitățile noastre, pentru industrie, pentru IMM-uri și acum în numele grupurilor politice, coleg Cristian Iscari din partea PPE. Thank you very much. Uh, uh, thank you very much, Commission. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. E puțin timp că trebuie să digerăm un text uh, destul de bogat. E bine că avem această întâlnire. O să mă concentrez pe un singur aspect din discursul dumneavoastră. Așa mai multe de spus și despre etichetare, dar nu cred că o să mă ocup de acel subiect acum. În legătură cu guvernanța și vorbim despre designul în piața energetică. O dificultate în ce privește comerțul transfrontalier este, pe de-o parte, faptul că avem limite sau constrângeri fizice. Nu avem linii de transmisie suficiente sau capacitate suficientă între toate statele membre. În unele locuri eh, lucrurile stau mai bine, în altele mai prost, dar și unde situația e mai bună, adesea avem dificultatea de a avea acces la capacitate operatorul sistemului de transmisie care dă acces la miezul nopții, dar nu și în orele de vârf, când situația pe piață poate e mai interesantă. Întrebarea este cum vă propuneți să consolidați sau care este rolul agenției ACER pentru organismele de reglementare pentru a-i da o forță, o incisivitate mai mare. Vreți să treacă de la piața în gro și la piața cu amănuntul? Dacă ar fi un rol sporit, cum ar interacționa cu organismele naționale de reglementare? Cred că e foarte important ca rolul reglementării să se consolideze pe plan european pentru a depăși aceste probleme transfrontaliere despre care știm. Și știm că vor fi acolo chiar când există conexiunile. Mulțumesc. Mulțumesc. Două minute. Acum Dan Nica, din partea socialiștilor și democrații. Președinte, uh, domnule comisar, uh, aș avea o întrebare referitoare la cele trei uh, pachete. Există, ca urmare a aplicării unora dintre cele trei propuneri, vreo creștere a prețurilor la energie, fie pentru consumatorii individuali, fie pentru, pentru industrie? Dacă da, cât? și dacă uh, există, de când se prevede o asemenea creștere. A doua chestiune, uh, dacă cele trei propuneri sunt însoțite de studiu de impact, și dacă există un asemenea studiu de impact, uh, vă rog că atunci când aceste documente vor ajunge la comisia noastră să le vedem și noi. O decizie informală luată este că ceea ce s-a întâmplat la MSR nu se va mai întâmpla a doua oară. Nu, mulți colegi din această sală nu mai vor să voteze norm și vor să știe exact. Fiecare propunere are un impact, dacă da, care este, astfel încât fiecare vor să fie în cunoștință de cauză. Iar dacă cineva în comisie își imaginează că uh, pachetul ITS va fi discutat doar la comisia ENVI, puteți să le transmiteți foarte clar că acest lucru nu se va întâmpla. Comisia ITRE va avea un punct de vedere pentru că aceste costuri sunt suportate de către industrie, și trebuie să știm exact care sunt aceste costuri și trebuie să ne asumăm o decizie conștientă și nu una care să fie ulterior aflată. Nu s-a întâmplat, din păcate, la MSA. Uh, mă refer și la uh, propunerea pentru, uh, pentru etichetare. Am văzut că este un cu totul alt sistem. Cine și cum va suporta costurile schimbării în întregime acestui sistem de la A++ și mulți de plus, cu toți știam că ne luăm un frigider, că ne ducem la și nu știu câți de plus, acum e un sistem alfabetic. Dacă există un impact asesmă și care este acesta, uh, iar în privința uh, market design-ului, această chestiune de trecere de la un sistem uh, de protecție a consumatorilor vulnerabil trebuie făcută cu mare atenție. Acest phasing out trebuie să aibă în vedere că există consumatori și există sărăcie energetică și nu trebuie să-i expunem pentru că deja numărul acestora în Europa este, după cum bine știți, uh, foarte mare. De asemenea, ă, trebuie să fim cu toții foarte atenți și să vă rog, domnule comisar, să transmiteți, pentru că, din păcate, n-a reușit la MSR, dar nicio discuție, părinților din pachet, eu cel puțin și grupul meu nu vom mai accepta să avem un impact, un studiu de impact. Uh, thank you very much, colleague. Mulțumesc foarte mult, domnule coleg. Din partea domnului ECR, uh, colegul următor. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Noile soluții, noile propuneri despre care am auzit din partea domnului comisar vor cere mult timp pentru ca noi să le putem analiza în amănunt. Dacă ne uităm la propunerile legate de etichetare și de reducerea consumului de energie, acestea sunt unele dintre propuneri, dar unele dintre soluțiile care sunt uh, avansate par să meargă într-o direcție mai degrabă periculoasă. Reducerea emisiilor, prin urmare, industriile mari consumatoare de energie, cum ar fi industria siderurgică sau chimică, e un exemplu foarte clar unde ar exista un impact direct asupra pieții muncii și dacă rezolvăm problemele de pe piața muncii din Uniunea Europeană, atunci va trebui să ne uităm și <clears throat> la industriile energofage, să le facem mai competitive. Am auzit aceste prime propuneri, dar nu cred că e nicio măsură clară. Nu cred că sunteți pe cale să garantați sau să asigurați că acest gen de industrii vor părăsi Europa dacă sunt industrii mari consumatoare de energie, în special în cazul industriei grele, în lumina propunerilor legate de delocalizarea carbonului și e nevoie de o atenție deosebită, dată, cum vă spuneam, e nevoie de timp suplimentar pentru a analiza propunerile respective. Un alt element la care v-ați referit, domnule comisar, e legat de asigurarea sau garantarea permanentă a provizionării cu energie. În prezent, în comisie, am vorbit deja despre noul acord între Gazprom și unele companii europene în contextul Nord Stream. Am văzut că ideea este de a mări aprovizionarea de gaz, de a dubla aproape și să avem 100 uh, de miliarde de metri cub de gaz în loc de 50 de miliarde care să fie trimiși către Europa de Gazprom. Aș vrea să știu care e poziția dumneavoastră în calitate de comisar. Cum veți aborda acest acord care mie mi se pare periculos. Avem diverse companii, în austriacă există alta E.ON, care au acest acord cu Gazprom. Cum veți trata situația? Acum, Frederic Federle, în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru observațiile introductive. În primul rând, din comisia noastră, ne așteaptă o sarcină serioasă, pentru că data trecută, când a fost propunerea MSR, am dat-o în bară și avizul a fost respins, ceea ce nu e bine pentru industria din Europa, pentru că <clears throat> avem o anumită perspectivă industrială și dacă noi nu avem o afirmație bună din această comisie și cerem procedura articolului sau paragrafului 55, trebuie să ne asigurăm că putem să ne <clears throat> facem temele. Avem o responsabilitate deosebită. Acestea fiind spuse, domnule comisar, cred că există o ambiție bună ce ne-ați prezentat dumneavoastră astăzi. Consumatorul, concentrarea pe consumator e foarte importantă. <clears throat> În plus, va face o schimbare bună. E un pas înainte și sunt în favoarea Fondului pentru Inovare. E bine că ați făcut mai sever acea listă legată de delocalizarea carbonului și măsurile pentru industria europeană, revizuirea sistemului de benchmarking, care a creat unele probleme pentru o parte industriei europene. Îngrijorările mele se leagă de alocările gratuite pentru Europa referitene, care o să creeze o distorsiune pe piață. Dimineața am discutat despre uniunea energetică, prețurile la electricitate și dintr-o dată suntem gata să dăm un preț mai mic pentru anumite părți ale Uniunii Europene și prețuri mai mari pentru alții. De exemplu, Polonia va avea <clears throat> alocări gratuite mult mai mari decât alte țări, ceea ce desigur că o să reducă prețul electricitate în Polonia, dar nu pentru ca o piață funcțională a electricității care să ducă la un preț mai mic. <clears throat> Și va exista o presiune să crească prețul electricitate în zona nordică. Aceasta e o îngrijorare. Apoi, nivelul de ambiție. Ar fi putut să fie mai mare și vom reveni la cifrele. Nu știu precis uh, veniturile care au fost licitate, cum sunt utilizate în țările respective. Ideea era ca banii care ar trebui să se obțină să se utilizeze pe o cale fără carbon. Oare chiar așa se face așa? În Suedia s-au vândut alocațiile suplimentare și le-am utilizat să plătim uh, pentru alte datorii guvernamentale. <clears throat> Trebuie să ne asigurăm, domnule comisar, că banii sunt utilizați așa cum trebuie. Apoi, în ce privește compensarea pentru <clears throat> efectele secundare asupra electricității, trebuie să ne asigurăm că acea compensare se tratează egal în diverse state membre. Știm, de exemplu, că în Germania există compensare guvernamentală 100%, în timp ce alte țări nu există nicio compensare, ceea ce creează o distorsiune pe piața internă. Mulțumesc. Queens. Uh, thank you. Intervenție din partea verzilor. Vă mulțumesc, domnule comisar. Într-adevăr, etichetarea trebuie să fie uh, reformată, pentru că acest plus, de fapt, este un minus pentru consumatori. Deci, uh, va trebui, din acest punct de vedere, să consolidăm supravegherea pieței. Uh, pachetul privind designul pieței este bine gândit pentru că în centru se află consumatorul și cu ajutorul tehnologiilor noi putem într-adevăr să-i conferim acest rol. Deci, piața trebuie să fie pregătită pentru sursele regenerabile de energie. De asemenea, conferim mai multe puteri agenției de specialitate și pentru prima dată în comisie, cred că ați realizat că problema noastră este o supracapacitate, nu o lipsă de capacități. La pagina 13 uh, figurează această concluzie. Lipsește însă un aspect în ce privește designul pieței de specialitate. Eu când uh, pun o antenă de mm, televiziune pe acoperiș am nevoie și de o licență. Deci și un proiect offshore pentru utilizarea energiei eolice este nevoie de depunere a unei garanții. Acestea sunt obligații pentru sursele regenerabile uh, până la urmă trebuie să existe o responsabilizare. În același timp, însă, în centralele atomice acest lucru nu se cere și există uh, lipsă de bani pentru că nu există la nivelul uh, acestor centrale atomice și proprietarilor banii necesare pentru o uh, rezoluție a centralei la un moment dat. Deci, <clears throat> știți că uh, acum cetățenii japonezi, de fapt, sunt buni de plată pentru dezastrul în valoare de uh, sute de milioane. Trebuie să existe uh, și o obligativitate a celor care administrează aceste capacități să. Uh, plătească până la urmă pentru uh, încetarea activității. Și dați-mi voie să vă spun că 30 de miliarde sunt uh, puse la dispoziție pentru uh, foarte puține companii uh, în loc să uh, beneficieze de fapt cetățenii din uh, Polonia de acești bani, pentru că în Polonia există în clipa de față un preț mai mare al electricității decât uh, în Germania, de pildă. Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Dar în Scandinavia, de pildă, prețurile sunt mai mici pentru că există o interconectare. Trebuie să analizăm uh, până la urmă și aceste realități. Mulțumesc, dau cuvântul acum reprezentantului grupului GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, cred că este foarte important ca acum uh, piața uh, să fie reconfigurată. Este important, într-adevăr, să uh, acordăm atenție maximă consumatorului. Un obiectiv important este ca Uniunea Europeană să poată să furnizeze energie electrică tuturor. Dar uh, Asta înseamnă că, până la urmă, rețelele de electricitate nu trebuie să fie izolate, trebuie să existe infrastructura necesară interconectării. Doar în felul acesta toți vor putea să aibă acces la electricitate. Sărăcia energetică trebuie să fie combătută, um, energia trebuie să uh, fie mai ieftină, inclusiv pentru IMM-uri și pentru uh, consumatorii um, mai puțin uh, înstăriți. În momentul în care eu am fost ministrul energiei în Cipru, am elaborat un proiect prin intermediul căruia s-a creat un sistem pe bază de surse regenerabile de energie care să fie la dispoziția cetățeanului, care să permită ieftinirea uh, energiei electrice. Ce măsuri aveți dumneavoastră în vedere în acest sens pentru ca și uh, gospodăriile să poată fi degrevate de o parte din cheltuieli? Comisia este de părere că ar fi corect ca țări uh, cum este Ciprul, care este mai izolat față de uh, rețelele energetice mari, să uh, poată fi sprijinite. Există și o posibilitate de conectare cu Israelul și eh, cu Grecia. Eh, acestea pot fi eh, proiecte care să vină în întâmpinarea necesităților. Dar important ar fi și o interconectare a Ciprului. În ce măsură ar putea Ciprul să susțină asemenea proiecte? Mulțumesc în partea grupului EN el Vă mulțumesc, domnule comisar Caniete, pentru prezentarea făcută și mă bucur că dumneavoastră uh, țineți prin noul deal pentru consumatorii de energie uh, seama de uh, necesitățile consumatorului obișnuit și doriți să reduceți prețurile energiei pentru el. De asemenea, propunerile de digitalizare a pieței energetice mi se par binevenite. Eu trăiesc la Viena, noi avem o experiență în acest sens, există niște rețele inteligente pe care cetățenii le salută dar și designul pieței uh, de electricitate necesită uh, o reformare în Europa. Există sisteme diferite care funcționează, trebuie să ne întrebăm dacă trebuie să existe un mix energetic, și dumneavoastră v-ați referit uh, la problemele legate de piețele capacităților. Dumneavoastră spuneați că piețele capacităților ar trebui să existe doar atunci când se pot limita pierderile, dar cum vreți să realizați acest lucru? În ce privește fluxurile energetice transfrontaliere din perspectivă austriacă, vreau să spun că zona prețurilor între Austria și Germania, care au fost un exemplu de bune practici în interconectivitate, acum sunt puse sub semnul întrebării. Oare uh, Uh, atunci când vorbim despre această zonă austro-germană, uh, dacă vă propuneți ca ea să nu mai funcționeze, uh, ce se va întâmpla? Pentru că acum se fac și propuneri de interconectare care în trecut s-au dovedit a fi pe linii de legătură mai puțin fericite. De ce să desfințăm această interconectare între Austria și Germania dacă ea funcționează bine? Deci trebuie să existe, pe de altă parte, și uh, o reglementare a carbon leakage-ului, al stocării carbonului, uh, dar, de fapt, dacă noi ne dorim o reindustrializare pe plan european, cum s-ar putea realiza această reducere cu 2%? Vă mulțumesc foarte mult! Am încheiat aici intervențiile din partea grupurilor politice și l-aș ruga acum pe domnul comisar să ne răspundă la întrebări. Am câteva observații inițiale pentru toată lumea. Când am pregătit propunerea uh, acestui sistem de tranzacționare a emisiilor, am încercat să ținem seama de concluziile Consiliului European, pentru că acest pachet a fost foarte complicat. Toată lumea a acceptat niște obiective foarte ambițioase de protejare a mediului înconjurător. E, trebuia să fie un acord echilibrat, nu, să nu lăsăm uh, fiecare stat național să acționeze conform propriilor uh, soluții. Deci a trebuit să avem un pachet cât mai rezonabil iar elementul principal a urmărit o indicație foarte clară. Distribuirea acestor certificate care urmează să fie licitate și, pe de altă parte, um, um, să există 75% care urmau să fie licitate și 25% care să fie distribuite liber. S-a luat însă în Consiliu și decizia uh, de a respecta uh, procentajul de 43% în ETS. Numărul de credite ar fi urmat să crească în fiecare an cu 2,2%. Nu știu dacă am acest document la mine. 500 48 de milioane pe an. Și am redus cu fiecare an cu 48 de milioane credite. Dar până 556 de milioane de asemenea uh, credite urmau să fie reduse până în 2030. Și a trebuit până la urmă să rezolvăm și problema stocării uh, sau relocării carbonului. Pentru că noi uh, trebuia să depășim până la urmă uh, statutul de business as usual. Se dorea o reducere cu 35% acestui factor. Ce am făcut? A trebuit să eliminăm pe cât posibil uh, factorii dăunători acolo unde existau problemele cele mai mari. A fost un exercițiu foarte sofisticat iar eu îmi declar disponibilitatea de plină de a colabora cu comisia dumneavoastră, cu întreg serviciul meu. Vă voi furniza toate informațiile dorite, eh, inclusiv rezultatele eh, evaluării de impact, eh, pentru că nu avem nimic de ascuns. Um, pentru că dacă schimbăm o singură piesă din uh, acest puzzle, atunci totul se modifică. Și sunt dispus să explic în comisia dumneavoastră fiecare element în parte. Pot să vă asigur că am avut nevoie de foarte mult timp pentru ca să elaborăm un mecanism în baza hotărârii luate de către Consiliul European. Și respectăm acest cadru care s-a bazat pe un acord care a fost uh, atins în ultimul moment, dar uh, deosebit de complicat. Iar în ce privește întrebarea domnului Cristian, sigur că avem o problemă legată de, de infrastructura necesară pentru interconectare. Dar trebuie să uh, consolidăm cooperarea interregională pentru ca aceste rețele să se creeze și a existat o serie întreagă de inițiativă deci, ă, poate că mai târziu, în cursul anului, în comitologie, ă, vor fi ă, aprobate comitete. Noi dorim să creăm inițiative de coordonare a siguranței energetice pe întregul continent, pentru că acesta ar fi un pas foarte important pentru sistemele operaționale. Trebuie să facem aceste demersuri și în uh, cadrul uh, consultărilor va trebui să vedem cum putem să promovăm această inițiativă. Deci vom face o propunere legislativă anul viitor care să rezolve această problemă. Și pentru că piața să poată să funcționeze, ă, trebuie ca ESA să monitorizeze modul de funcționare, să semnaleze orice ă, abuz al pieței și prin detectarea abuzurilor ă, să putem să contracarăm aceste abuzuri. Eh, va trebui ca personalul eh, să eh, poată fi majorat pentru ca să poată să acționeze și pe plan regional. Un alt răspuns îi vom furniza rezultatele eh, studiilor de impact, eh, spunem acest lucru domnului Nica, pentru că eh, au existat inițial probleme, a fost nevoie de explicații suplimentare, dar veți putea să vedeți toate cifrele esențiale. Este foarte important să acționăm responsabili, dar trebuie pe plan comunitar să avem și o abordare comună. Deci este nevoie de un model european pe care să-l aplicăm. Domnul Grabatski, probleme legate de industria chimică și de, de localizarea carbonului. Aici există niște uh, credite uh, libere 100%, certificate care sunt uh, libere. În formula pe care am imaginat-o va figura și industria chimică. La nivelul comisiei, viziunea este foarte clară. Pentru noi, important este coridorul South Stream, legătura um, dintre uh, sudul Asiei și Europa. Și pe viitor s-ar putea să ne putem interconecta și cu uh, conductele din Iran. Deci, chiar dacă o să apară conducte noi, chiar dacă va exista la un moment dat un surplus, Poziția Comisiei este clară. Ne eh, dorim ca eh, gazul metan să poată să ajungă și prin Ucraina, dar în cazul acesta vor trebui să accepte formulele de reglementare pentru că noi ne dorim, de fapt, o diversificare a furnizorilor iar uh, coridorul uh, sudic va fi foarte important, se va dezvolta și în uh, Croația și în Asia și în Europa Centrală și Europa de Sud-Est. O să vedem dacă vom colabora cu Gazprom este clar că va trebui să avem o strategie corespunzătoare inclusiv pentru gazul lichefiat. Domnul Federle a vorbit și despre uh, ar putea să apară distorsiuni, dar uh, aici era vorba uh, inclusiv de uh, un fond de 310 milioane de uh, certificate uh, inclusiv în uh, cadrul reglementărilor ETS. Dar acest fond de administrare a fost stabilit în acordul din octombrie. Și va trebui să respectăm ceea ce s-a stabilit. Domnule Turmes, v-ați referit la problemele legate de emisii cu accent pe energia nucleară vom reveni în cadrul programului PING pentru investițiile nucleare și vom vedea cum abordăm problema la nivelul Comisiei în viitor. Spuneați de asemenea că este o problemă legată de, o, de existența unor supracapacități. Da, sigur că dacă citim lucrurile la nivel național, găsim soluții, dar, dar dacă ne gândim la uh, generațiile de capacități la un nivel uh, continental de interconectare, situația este alta și s-ar putea să descoperim încă multe elemente modul în care se investește în sursele regenerabile. Deci va fi nevoie de o consultare în baza unor întrebări foarte bine țintite adresate uh, actorilor uh, direct implicați, pentru că integrarea uh, elementelor regenerabile în uh, sectorul energetic uh, va avea un impact esențial. Vor exista sisteme combinate de utilizare. Avem centrale termice, avem centrale nucleare, vom avea valorificarea resurselor regenerabile, Trebuie să vedem care este obiectivul pe care ni l-am stabilit nu cum integrăm regenerabilele. Va trebui să, fie să aplicăm și formula de backup pentru uh, plata capacităților și din acest punct de vedere Comisia uh, va lansa un sondaj în 11 state membre pentru a vedea care este rezultatul acestui chestionar înainte de a face propunerile. Deci, va trebui să vedem dacă aplicăm un sistem european. Alocări libere ar putea să vină în baza unui acord al Consiliului European. De, de Totul vine de acolo, excepțiile sunt în articolul 10b sau 10c. Articolul C este, este acolo, fondul de modernizare este tot acolo și totul se bazează pe decizii politice luate înainte. Dumneavoastră sunteți un organism suveran, puteți la propriile decizii, însă totul depinde de ceea ce a decis Consiliul European. Noi am urmat, după cum am spus, am urmat angajamentul politic, pentru că am, avem teama că dacă rupem acest compromis delicat, nicio propunere suplimentară nu va mai trece prin Consiliu de la bun început. Așadar, am avut o abordare prudentă. Ați mai, ați mai vorbit despre sărăcia energetică. Este, bineînțeles, o preocupare majoră. 11% dintre cetățenii din Uniunea Europeană se confruntă cu greutăți în a-și încălzi casele. Este inadmisibil, trebuie să facem față acestei situații. Comisia va reflecta la soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Există o serie de inițiative un proiect energetic sau uh, uh, măsuri sociale sau dacă acționăm prin uh, fondul pentru eficiență energetică. Oricum însă vom uh, face față acestei probleme majore. Doamna Capela a vorbit despre mecanismele de capacitate și bineînțeles uh, contoarele inteligente. Acestea sunt, uh, sunt uh, esențiale în uh, unele state nordice care au prețuri dinamice. S-a înregistrat o scădere a prețului pentru consumator de mai mult de 30%. acest acesta este obiectivul nostru, deci vom lucra asupra acestor mecanisme. De asemenea, în ceea ce privește construirea capacităților și alte chestiuni legate de generarea energiei trebuie să fie tratate la nivel regional înainte de a se utiliza capacită, me, mecanismul de capacitate. Sper că am răspuns la toate întrebările, dacă nu vă voi răspunde ulterior. Vă mulțumesc, stimați colegi, mai avem șapte intervenții pe listă. V-aș ruga să vă limitați la un minut fiecare. Închid lista acum. 30 de secunde și încă 30 de secunde, încă doi colegi. Îmi cer scuze, domnule coleg Eduard. Hai. Deci 9 colegi pe listă acum, un minut fiecare. după care va răspunde domnul comisar și vom începe reuniunea coordonatorilor mai târziu. Sunteți de acord? Nu? Nu? Un minut fiecare. Doamna Griffin. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Trebuie să lucrăm împreună pentru a eradica uh, sărăcia energetică în Uniunea Europeană grupul nostru, socialiștii și democrații, vom face sugestii suplimentare în toamnă. Un studiu recent în Regatul Unit de către Autoritatea pentru Concurență și Piață arată că milioane de consumatori au plătit prea mult pentru energie. În acest context, salut propunerea Comisiei a unei noi înțelegeri pentru consumatori. Este crucial să promovăm uh, schimbarea mai ușoară a furnizorului de energie cetățenii devenind uh, jucători cheie și uh, să se promoveze autoconsumul. Însă, mi se pare că există o contradicție. Uniunea energetică promovează o viziune ambițioasă a unui sistem energetic comunitar, însă nu există niciun fel de formă pentru a promova autoconsumul. Puteți să-mi confirmați că uh, Comisia intenționează să, să înființeze o rețea europeană pentru autoconsum și până când? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Calas. Vă mulțumesc, mulțumesc domnule comisar pentru că ați venit să ne vorbiți despre acest subiect. Dacă ne uităm, este nevoie de o revizuire a gândirii Uh, pieței energiei electrice. Mi-a plăcut când ați spus că comunicarea trebuie să fie gândită cu sistemul energetic al viitorului în centru are multe elemente, dar unul foarte important este legă, legătura între piața angro și on detail, uh, beneficiile fiind pentru consumatori. O problemă aici este transparența și noi în Estonia am avem un uh, hub pentru date, deci consumatorii pot să vadă care sunt prețurile peste tot. Unii oferă serviciul de a uh, găsi cel mai ieftin preț pentru electricitate, a uh, dus la concurență și a dus la uh, scăderea prețurilor, ceea ce este foarte bine. În ceea ce privește mecanismele de capacitate, dacă acestea vor fi dezvoltate la nivel național, nu mi se pare contradictoriu față de obiectivul Uniunii Energetice. Deci, cu o piață interconectată de plin, ar trebui să avem foarte multă energie stocabilă în multe state membre. Și o întrebare, care este abordarea europeană pentru această capacitate de stocare? Stimați colegi, în septembrie îl invităm din nou pe domnul comisar pentru a purta aceeași discuție. Este necesar pentru că înțeleg că nu avem suficient timp acum pentru o discuție foarte aprofundată. Domnul comisar este de acord să revină. Deci în septembrie va reveni. Deci vă rog, vom purta o nouă discuție în detaliu. Acum mai am 5 sau 6 colegi pe listă, un minut fiecare. Domnul Martel. Domnule președinte, vă rog să nu-mi tăiați microfonul. Am două întrebări pentru domnul comisar Caniete. În primul, pentru contractul de furnizare de energie, de electricitate pe termen lung. Am petrecut uh, timp în multe state europene, uh, printre care Spania și producătorii se plâng în legătură cu lipsa de predictibilitate a costurilor. Trebuie să avem aceste contracte pe termen lung. În al doilea rând, sistemul ETS poate că dezamăgesc pe unii, dar acest sistem nu funcționează. Uh, cu, dacă costul Uh, unei tone de dioxid de carbon la 6 euro, nu, acest lucru nu reprezintă niciun fel de stimulent pentru a interveni, uh, pentru a investi. Nu vorbesc aici despre protecționist, avem nevoie de măsuri echitabile dacă nu impunem norme a celorlalți concurenți din afara Europei, îi protejăm pe cei din afara Europei. Vă mulțumesc, domnul Piper. Präsident, äh, Sie haben gerade der kleinsten oder eine der kleinsten Fraktionen hier fast. Mulțumesc foarte mult. Äh, reprezentanții grupurilor politice au primit câte patru minute pentru intervenție. Noi trebuie să ne mulțumim cu un minut. Nu mi se pare corect. Dar când vorbim despre cote, Mă frapează faptul că domnul Caniete în documentul domniei sale menționează uh, costurile, competitivitatea, industria care este direct afectată. Dar în rest este vorba despre reglementări, uh, intenții, ba uneori chiar și de vorbe goale, goale cel puțin, așa mi s-a părut mie și nu este potrivit să acționăm așa în Comisia ITRE. Este un sfat bine intenționat pe care vi-l dau. Observația următoare. Aici se va introduce o nouă etichetare și uh, vorbiți despre o bancă de date digitală cu supravegherea pieței. Uh, să existe și contoare cu uh, analize de la distanță a emisiilor. Mă tem că uh, nu vom ajunge uh, la situația în care cineva care a consumat multă energie până la urmă să fie decuplat de la sursele de energie ca pedeapsă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ați anunțat o discuție suplimentară în septembrie. Mulțumesc, domnule Caniete, pentru o prezentare foarte bună, foarte pe scurt. În răspunsul către domnul Carins, vreau să mă asigur că am înțeles uh, corect. Ați vorbit despre rolul ESA, însă în ceea ce privește uh, blocajele artificiale care au apărut în multe situații, veți, dat, uh, veți da un Uh, mandat uh, EASA pentru a uh, elimina aceste blocaje? Aceasta este prima mea întrebare. În al doilea rând, poate pe partea conceptuală, nu prea vă înțeleg de deci, ce continuați să dați alocații gratuite pentru emisii, însă în același timp vreți să fim numărul unu în lume cu energie regenerabilă. Mi se, pare un, două, mi se par două lucruri contradictorii. În noua directivă a etichetării nu cumva este uh, confuz că nu va exista un A și un B pentru consum- consumatori? Poate mm, consumatorul va, va căuta produsul cel mai eficient, însă nu va găsi niciun produs de tip A sau B. Vă mulțumesc, domnul Royal. Eu nu sunt deloc uh, entuziasmat uh, de propuneri spre deosebire de Clot. În ce privește etichetarea de pildă, dacă la anumite aparate simțim nevoia să furnizăm informații suplimentare consumatorilor, acest lucru este binevenit, dar nu cred că este nevoie de contoare digitalizate care să supravegheze piața. De ce să facem, să ne propunem întotdeauna eforturi din astea uriașe? În ce privește tranzacționarea uh, certificatelor de emisii. Aș vrea ca și uh, comisia noastră să fie implicată și nu doar comisia ENVI, pentru că uh, efectele uh, pot fi foarte importante. Trebuie să cumpărim foarte bine care vor fi efectele asupra industriei. Pentru că mi-e teamă că doar industria Uh, va fi pusă să plătească și asta într-o perioadă în care noi vorbim foarte mult despre reindustrializare, despre necesitatea unei creșteri economice, inclusiv în Grecia. And, uh... Mulțumesc, stimate coleg. Urmează domnul Maragal. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am ascultat uh, cu apreciere pozitivă ce deci ați spus în legătură cu creșterea ponderii energiei regenerabile în mixul energetic și propunerile dumneavoastră și uh, propunerile pentru protecția consum, consumatorului în același context. Cum evaluați uh, acțiunile guvernului spaniol în ceea ce privește uh, această energie, uh, guvernul spaniol care pedepsește autoconsumul de fapt și reintroducerea energiei în rețea. În același timp, acest guvern solicită pedepse retroactive uh, pentru producția de, ace- de asemenea energii regenerabile. Mi se pare o contradicție evidentă. Comisia va solicita o schimbare din partea guvernului spaniol în acest sens. Mulțumesc. Doamna del Castillo. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru aceste prezentări cu toate că vom avea posibilitatea să discutăm în septembrie, acum aș dori să spun următorul lucru. În, susțin ceea ce a spus domnul Roy în legătură cu reindustrializarea și impactul pe care îl are, o are asupra dezvoltarea uh, pieței emisiilor. Trebuie să subliniem importanța centrală pe care o are comportamentul consumatorului în dezvoltarea pieței de energie în general, fie de electricitate sau de gaz. După, în definitiv, chiar dacă vom avea contoare inteligente sau toate celelalte elemente, informarea consumatorului pentru a-și gestiona consumul Uh, reprezintă un factor extrem de important. Uh, mai apare și un alt element, interoperabilitatea, care este fundamentală. Ajungem la standarde. Dacă nu există interoperabilitate, este imposibil să existe opțiuni din partea consumatorilor și, pe lângă interoperabilitate, formatul datelor și definiția consumului fiecărui consumator trebuie să fie portabil Uh, se, se poate transmite dacă uh, clientul își schimbă furnizorul. Dincolo de interoperabilitate în termenii clasici și standard. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mr. Commissioner Walt. Domnule comisar, Poate ar trebui să așteptăm câteva momente, da. Ultima întrebare a fost foarte precisă și analizam un răspuns oportun. S-a făcut o observație inițială. Uh, doamna Griffin a vorbit despre sărăcie energetice, 11% din europeni nu își pot permite să își încălzească locuințele în mod corespunzător și această problemă trebuie să fie rezolvată. Comisia va uh, examina felul în care să mm, îmbunătățească colectarea datelor și să uh, introducă criterii minime pentru vulnerabilitatea consumatorului. Acest lucru se bazează pe câteva acțiuni deja existente. Deja lucrăm cu un grup în ceea ce privește consumatorii vulnerabili în formul formul eh, energetic al cetățenilor care eh, caută bune practici pentru a-i proteja pe cetățenii vulnerabili. Acest, această susținere Uh, pentru consumatorii vulnerabili trebuie să fie prin uh, măsuri sociale și nu neapărat prin uh, tarife preferențiale. Am de asemenea, m-ați întrebat în legătură cu autoconsumul. Comisia recunoaște contribuția autoconsumului în atingerea obiectivelor politice. Trebuie să uh, definim bune practici și avem un document de lucru în care combinăm comunicările pentru consumatori. Acest uh, document orientativ este un prim pas în evaluarea informațiilor primite de la actorii implicați pentru și va luate, fi luată în considerare când va fi redactată legislația din viitor. Vom avea și o consultare ulterioară. Legislația respectivă va include autoconsumul, redistribuirea generării în a doua jumătate a anului viitor, 2016. S-a pus și o întrebare din partea domnului Maragal în legătură cu Uh, proiectul de decret real în legătură cu autoconsumul uh, din 5 iunie. Comisia nu se pronunță în legătură cu proiectele de lege înainte de adoptarea lor. Odată adoptată această lege, Comisia va analiza compatibilitatea sa cu legislația europeană și va comunica autorităților spaniole observațiile sale dacă uh, se uh, constată abateri. M-ați întrebat și în legătură cu poziția Comisiei, în legătură cu noua normă din Sp- Spania uh, în ceea ce privește energiile regenerabile. Uh, Spania merge foarte bine în ceea ce privește energiile regenerabile, a depășit ținta stabilită însă Comisia va monitoriza uh, ce se va întâmpla în viitor. Noua normă este supusă unei duble analize. În primul rând, reforma inițiată pentru a controla de tarifele excesive este în cadrul discreției pe care o au statele membre pentru a promova energiile regenerabile. Comisia analizează reforma în acest moment și dacă există o încălcare a dreptului comunitar, va lua măsurile necesare. Însă, în plus, guvernul spaniol a notificat uh, în legătură cu noul sistem de susținere pentru energiile regenerabile, care este examinat în cadrul examinării ajutoarelor de stat pentru a vedea dacă este compatibil cu piața internă. Există așadar două analize în curs și în momentul în care vor fi finalizate veți fi informați. S-au pus și alte întrebări în legătură cu um, puse de o a dumneavoastră în legătură cu domnul Cal, doamna Calas în legătură cu um, informația consumatorilor. Vrem consumatori activi și vrem să avem consumatori care să fie capabili să reacționeze uh, și vrem un sistem dinamic de tarife pentru ca consumatorii să beneficieze de oportunități. Este nevoie de o rețea inteligentă, este nevoie și de contoare inteligente. Și de asemenea, Sistemele de contorizare inteligente trebuie să fie instalate în funcție de oportunitățile pe care le oferă și infrastructura trebuie să garanteze interoperabilitatea tehnică. Și doamne, doamna del Castillo, uh, după cum a spus și doamna del Castillo, uh, trebuie să se folosească un standard deschis non-proprietar. Uh, Așadar, avem și un proiect de standard pentru pentru contoarele inteligente și uh, monitorizăm implementarea acestor standarde. În plus, vom analiza dacă uh, folosirea unui standard european uh, este aplicată în mod coerent pentru că standardele și interoperabilitatea sunt foarte importante în cazul electrocasnicelor, există o întreagă lume a posibilităților aici. Domnul Martin a vorbit despre perspectiva pe ter- contractul pe termen lung. Credem în aceste contracte pe termen lung și am stabilit o listă de întrebări. Una dintre acestea este a fost dacă contractele pe termen lung între generatori și consumatori sunt necesare pentru a asigura capacitatea. Ce bariere ar sta în calea acestor uh, contracte? Așadar, vom. Uh, deci, noi încă așteptăm răspunsurile actorilor implicați și vom lua o decizie în momentul în care vom primi toate răspunsurile. S-a pus și întrebarea în legătură cu măsurile de ajustare la frontieră vă dau același răspuns că există o serie de probleme. Domnul Martin mi se pare că a pus această întrebare, nu? Există anumite probleme, implementarea este dificilă pentru că este foarte dificil să um, uh, se uh, calculeze nivelul de carbon al bunurilor importate și de aceea pe termen scurt uh, cel mai bun răspuns este uh, să acordăm alocații gratuite industriilor expuse. Vom, am văzut că și uh, în cadrul acordurilor globale pentru climă s-au semnat acorduri similare. Avem un sistem, spuneți, care nu funcționează. Avem o piață care a dus la o reducere a emisiilor de 70% în 10 ani are slăbiciuni, însă încercăm să le remediem. Domnul Cofod spune că uh, putem să stabilim un prag artificial. Da, dar vom avea noi capacități și trebuie să analizăm care sunt blocajele care mm, stau în calea circulației energiei și uh, va trebui să vedem în viitor cum putem să eliminăm cât mai eficient aceste blocaje uh, care pot să țină și de legislație. În legătură cu categoria A și B, nu. Acum avem un sistem complex cu plus, plus, plus și se va reveni la vechea categorie ABCD a se știe că este produsul cel mai bun. Însă acum, dacă cumperi un produs, produs A+, între A și A+, și A++, poate exista o diferență de eficiență de 40%, deci sistemul este confuz acum. Domnul Roy spune, Roy spune că comisia dumneavoastră trebuie să fie implicată în mod foarte clar Există o implicare mare din industria europeană, există multe grupuri industriale care și-au exprimat punctul de vedere, există 11.000 de întreprinderi care vor fi afectate și trebuie să ne asigurăm că nu va exista o scurgere a emisiilor. Uh, vom revizui opiniile foarte cu grijă. Înțeleg că domnul Roy consideră că directiva etichetării este foarte complexă nu este vorba de o directivă unică. Considerăm că este potrivită pentru scopul uh, intenționat, însă așteptăm și opinia Parlamentului European pentru a îmbunătăți propunerea noastră. Obiectivul nostru este de a simplifica lucrurile, să dăm un mesaj foarte clar și să ușurăm autorităților de monitorizare uh, munca pentru a se asigura că nu există încălcări ale pieței de etichetare. Este foarte ușor să uh, uh, înșeli în momentul de față. Dacă ai o bază de date, uh, uh, noi vrem să introducem o simplificare și o bază de date pentru a putea controla lucrurile obiective. La început s-ar putea să existe o confuzie, dar conform experienței din statele membre care au făcut acest exercițiu, Australia, de exemplu, Uh, confuzia a fost limitată și nu s-a pierdut încrederea consumatorilor care au fost foarte bucuroși după, în urma acestei schimbări în regulament. Mm, s-a mai pus o întrebare dacă o să existe întreruperi ale alimentării cu electricitate, dacă mecanismul nu intră în funcțiune imediat. În principiu, dovezile sugerează că orice piață ar trebui să poată să <clears throat> există această posibilitate de conectare cu piețele locale, dar există elemente de protecție pe piață și cu noul design de piață vrem ca piața să fie mai modernă, să există acel flux liber, să nu există elemente de distorsionare și dacă e necesar, adecvarea de generatoare pe nivel național sau european, să vedem cât de departe putem merge. Și mă angajez să revin la comisia dumneavoastră să avem o discuție mai lungă, pentru că vom avea patru propuneri pe masă și toate sunt de interes pentru comisia dumneavoastră. Una, nouă la design de piață pentru electricitate, altul legat de etichete care se referă de toate echipamentele, una legată de ETS, care afectează industria europeană. Deci, domnule președinte, o să vin pe cât de des uh, doriți să mă invitați. Președintele, e clar, pentru noi cu oră și jumătate nu e suficientă pentru o astfel de discuție în comisia dumneavoastră. Am dorit să avem mai mult timp de intervenție și pentru noi, după cum s-a solicitat. Înțeleg foarte bine acest lucru. Și pe 21 sau 22 septembrie, dragi colegi, să fim gata să discutăm această chestiune, poate în continuare și mai în amănunt, pentru că sunt trei propuneri pe masă. Ne simțim răspunzători pentru toate trei, Comisia noastră ITRE. Deci e foarte important să-l invităm pe domnul comisar să ne vedem pe 21 și 22 septembrie, să vedem care dată corespunde mai bine și cu agenda domnului comisar, deci ne vedem după vacanța de vară. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru că ați venit aici, pentru această discuție intensă, aprinsă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați colegi, pentru că ați rămas alături de noi mai bine doră și jumătate. Și acum <clears throat> o întrebare adresată coordonatorilor, dacă putem să ne încheiem activitatea într-o jumătate de oră, iar cu ceilalți ne revedem mâine dimineață la ora 9. Start as quick Și începem cât de curând posibil ședința coordonatorilor, dragi colegi.